mult ceea ce am făcut în acest raport. Traducerea va fi gata în următoarele două săptămâni. Îmi cer scuze că ea nu a fost gata pentru această sesiune. Vă mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Discutarea raportului anual privind uh, drepturile omului uh, s-a încheiat. Acum uh, trecem la declarația vicepreședintei Comisiei, înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate, cu privire la negocierile pentru tratatul ONU privind comerțul cu arme. Doamna vicepreședinte, aveți cuvânt. Thank you very much, Madam President. Um, honorable members. Mulțumesc, doamnă președinte. Comerțul internațional cu arme este unul din sectoarele cel mai prost reglementate din comerțul internațional. Armamentele pot fi transferate către piața ilegală și pot fi la sursa conflictelor și a încălcării drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar și contribuie la crima internațională și la terorism. Armele care ajung în mâinile greșite pot avea un efect devastator pe eh, pacea și securitatea regională și internațională. Este nevoie de acțiune internațională urgent pentru a putea rezolva această problemă. Prin negocierile pe baza unui tratat uh, obligatoriu pentru uh, uh comerțul cu arme, avem ocazia de a pune, stabili standarde cât se poate de înalte pentru a reglementa acest sector. Un astfel de tratat ar putea să transforme acest sectorul într-unul mai transparent și să prevină acest transfer de arme. Uniunea Europeană a fost pionier în această inițiativă de la început. Noi considerăm că acest tratat are posibilitatea de a îmbunătăți viețile și condițiile de securitate a sute și mii de oameni în lume, asigurându-ne că comerțul cu arme se face într-o manieră responsabilă. Parlamentul European are de jucat un rol foarte important în uh, acest proces. În 2007, la începutul acestui proces, uh, a fost un moment foarte important, propice, pentru ca să se susțină inițiativa cu privire la tratatul uh, privind uh, comerțul cu arme. Salut de aceea adoptarea unei noi rezoluții și înainte de conferința ONU din iulie, care va fi, la care se va negocia tratatul, acesta este un moment esențial. E vorba de un efort colectiv, iar ministrii de externe se vor pune de acord în iunie 2011 pe concluziile Consiliului pe pentru tratat, care vor stabili prioritățile UE pentru conferință. Va trebui așadar să avem un impact la nivel internațional și să ne asigurăm că tratatul pe care îl negociem la ONU va fi cât se poate de puternic și de robust. Tratatul trebuie să se asigure că nu numai exporturile de arme, dar și tranzitul și transferurile pe vase sau brokerajul cu arme sunt controlate. Trebuie să existe o responsabilitate împărțită, partajată la toți actorii implicați în comerțul cu arme. Trebuie să ne asigurăm de asemenea și că orice formă de comerț cu arme convenționale este controlat și nu numai cel al sistemelor militare importante. Transferurile unor cantități uh, de arme mici pot avea un efect mai destabilizant decât un transfer uh, de arme mari, dar limitat. Trebuie să ne asigurăm că avem parametri foarte clari în care acționează tratatul și să ne asigurăm că armele sunt transferate și folosite respectând drepturile omului și uh, dreptul internațional umanitar. Un tratat trebuie întotdeauna să includă o, un mecanism de implementare credibil care să ceară statelor să pună în aplicare sisteme naționale de control pentru ca să controleze transferul de arme și să penalizeze transferurile care nu fuseseră autorizate. În final, tratatul ar trebui să conțină și un mecanism de transparență credibil și clar pentru a îmbunătăți transparența în comerțul global cu arme. Unitatea și coerența Uniunii Europene ca bloc pe care va fi supusă unor presiuni în timpul negocierilor, dar trebuie să rămânem uniți. Iată de ce trebuie să, uh, în serviciile mele se investește foarte mult timp și resurse pentru a ne coordona pozițiile de negociere ca să fim cât mai puternici la masa negocierilor. De asemenea, ne implicăm proactiv cu actorii majori și tratatul a fost uh, Uh, discutat la Uniunea, în Uniunea Europeană la toate nivelurile înalte, incluzând cu țările terțe, China și India, SUA, Rusia, Pakistan și Mexico. Uh, Mexic. În, pe, peste toate am putut spune că am uh, pus în aplicare și o campanie din 2009, campanie mondială, și aceasta va fi de asemenea, care a avut la bază cadrul deciziilor luate la Consiliu iar uh, activitatea noastră nu va, um, se va încheia cu negocierea tratatului. Pentru ca să poată să fie de efect, trebuie să fie implementat acest tratat. Uniunea Europeană este gata să joace un rol important, incluzând și uh, asistența pe care o poate acorda țărilor care își doresc să participe la un sistem eficient de transfer de arme și care au nevoie de susținere în această activitate. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte a Comisiei, doamnă Ashton. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice și are cuvântul domnul Galar în numele PPE, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut faptul că Uniunea Europeană a hotărât să discute, în fine, un subiect atât de important cum este tratatul ATT despre comerțul cu arme al ONU. Îmi pare rău uh, că Uniunea Europeană a susținut, nu a susținut destul uh, unele țări care doreau să aibă un control mai eficient asupra acestor proceduri. Pentru negocierile care urmează nu trebuie să uităm mai multe obiective. Trebuie să știm că vrem un tratat cât se poate de larg, care să aibă un sistem și un regim de control cât se poate de eficient. Trebuie să fie un tratat foarte amplu, prin participarea cât se poate de largă a statelor membre și prin definirea unui spectru foarte clar de arme convenționale. De asemenea, trebuie să fie eficient pentru ca să poată să combată uh, comerțul ilegal cu arme și acțiunile criminale. De asemenea, el trebuie să fie obligatoriu juridic din punct de vedere al dreptului internațional pentru ca să poată fi respectat și în același timp să se poată sancționa nerespectarea sa. Iar uh, armele ușoare care pot fi transportate foarte ușor sunt o problemă foarte mare chiar mai mare câteodată decât armele de distrugere în masă. Mă bucur foarte mult de realismul de care dați dovadă în acest subiect. Realismul politic este necesar și la evaluarea necesităților de transparență totală față de uh, organele non-parlamentare. Bineînțeles, uh, fiecare guvern trebuie să ajungă la un grad de transparență pe care să-l decidă prin Parlamentul său, în funcție de dorința de transparență. Iar acțiunea uh, ONG-urilor și a societății civile este extrem de importantă, dar uh, trebuie să fie înțeleasă ca o funcție de completare. Sper că vom reuși în acest context ca Uniunea Europeană și statele membre care sunt și statele membre ONU, să ajungem la un regim de controlare a almenor cât se poate de eficient și de realist. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Galer, și acum, uh, în numele socialiștilor și democraților, doamna Ana Gomes. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. În această dimineață am vorbit de transparență și responsabilitate politică. Uh, sunt uh, acestea cuvinte cheie pentru un tratat care să protejeze omenirea contra unui trafic uh, care se desfășoară mai ales în regiunile cele mai vulnerabile din lume. Uniunea Europeană trebuie să facă mult mai mult ca să ajute programul de acțiune al ONU contra comerțului ilegal de arme mici, de mici dimensiuni și pentru ca tratatul acesta să fie robust și să nu se creeze uh, condițiile în care tehnologiile militare și armele să fie uh, Uh, care sunt comercializate legal să ajungă în mâinile unor guverne nedemocratice care își exploatează populațiile uh, este fundamental să facem așa pentru ca guvernele să nu mai fie uh, complici ai traficanților de moarte. Un tratat eficient trebuie să fie obligatoriu pentru părți, să conțină anumite linii roșii și să conțină și mecanisme de punere în aplicare. Uniunea Europeană, după cum spune doamna Ashton, la următoarele negocieri trebuie să vorbească pe o singură voce, făcând tot ce poate pentru ca poziția sa comună în legătură cu exportul armelor să fie acceptată și ca drepturile omului și dreptul umanitar să fie apărate. Mulțumesc. acum, doamna Iaten Machi, două minute tällä hetkellä ei ole olemassa globaaleja asekaupan sääntöjä. În momentul de față nu avem reguli clare în ceea ce privește comerțul cu arme. Să sperăm că în iulie la New York, după negocieri, vom avea un astfel de acord. Este extrem de important ca să existe un uh, acord cuprinzător în acest sens, în care să regăsim țările Uniunii Europene, China, India, Statele Unite și Rusia. La ora actuală, Uniunea Europeană are reguli uh, comune în ceea ce privește comerțul uh, cu arme cu terțe țări, dar acest lucru nu este de ajuns. Doamnă vicepreședinte, aș vrea să vă adresez niște întrebări clare. În primul rând, caracterul cuprinzător este foarte important, însă aș insista și pe aspectul control. Asta înseamnă că este nevoie de un acord uh, obligatoriu cu controle obligatorii. În plus, în lipsa transparenței, fără o punere în aplicare eficientă, acest uh, acord ar rămâne o simplă Uh, litera literă moartă și nu ar fi luat în uh, serios. Este important ca Națiunile Unite să acționeze ferm. Apoi, uh, chestiunea drepturilor omului, dreptul umanitar ar putea să vi se pară oarecum bizar, pentru că atunci când este război, drepturile omului sunt lăsate deoparte. Dar vorbim aici totuși de un acord și cine spune acord, spune că părțile semnatare se angajează să nu trimită arme în regiuni unde este riscul să fie încălcate drepturile omului și dreptul umanitar. Uh, războiul în sine este o încălcare a acestora, dar să nu insistăm. Uh, vă mulțumesc, uh, doamna Ashton, pentru cooperarea de care ați dat dovadă. Vă mulțumesc pentru faptul că ați promovat acest dosar eficient, dar cred că munca de-abia începe și vă urez succes. Acum pentru verzi dau uh, cuvântul doamnei Kronberg. Două minute. Dragi colegi, criza actuală din Siria ne arată exact de ce avem nevoie de un asemenea tratat China și Rusia uh, exportă masiv arme către regimul Assad și astfel contribuie la moartea a mii de copii și femei nevinovați. Un tratat global cu Rusia, China și alte uh, țări exportatoare ar însemna că acesta s-ar afla într-o poziție juridică mult mai dificilă. Noi știm că Uniunea Europeană a propus un acord, uh, un tratat global. Acum a venit timpul ca statele membre și delegația UE să insiste foarte uh, ferm pentru asta la New York. Cred că raportul pe care îl vom vota mâine ne va ajuta înspre un tratat global. Noi am uh, depus mai multe amendamente pentru a-l face și mai solid. Noi solicităm armele cu dublă utilizare să fie utilizate, în, uh, să fie menționate în tratat pentru că și cele civile, cele militare au aceleași componente high-tech. Știu că uh, guvernul olandez are atitudine pozitivă aici. În al doilea rând, la nivel de comisie, colegii PPA au votat împotriva amendamentului meu care se referea la nevoia de a avea un mecanism puternic anticorupție în acest tratat uh, pentru, privind comerțul cu arme, dar asta nu, nu corespunde poziției noastre comune și cred că ar trebui inclus așa ceva în tratat și sper că și colegii mei de la uh, PPE vor vota uh, pentru amendamentul meu la, uh, mâine la plen. Și în final se pune și problema unui acces cât mai larg al publicului în legătură la, mă scuzați, informațiile cuprinse în acest tratat ONG-urile uh, pot uh, coopera liber cu uh, Uniunea Europeană. Sper ca amendamentele mele care își doresc cât mai multă transparență pentru public să fie votate mâine. Mulțumesc și acum domnul Van Orden din partea grupului CER. Madam Chairman, well, I commend Mrs. Yatinmaki on this resolution, which is... Vreau să vă felicit pentru această rezoluție. Este o evaluare pozitivă în general a unei chestiuni importante importante. Sigur, tratatul privind cu arme este asta, un acord, un tratat comercial și unul de dezarmare. Am fost foarte implicat uh, în uh, campania de interzicere a minelor antipersonal. Era vorba de eliminarea unei arme foarte specifice, uh, utilizată fără niciun fel de discriminare și cu consecințe foarte mari, foarte importante. S-a dorit uh, Uh, extinderea domeniului de aplicare în alte domenii și este important să fim uh, foarte clari în legătură, în legătură cu uh, domeniul de uh, activitate pe care îl reglementează acest tratat. Este vorba de conformarea cu criteriile uh, convenite internațional. Regatul Unit are un interes special în aceste chestiuni. Este exportatorul cel mai mare din Europa de arme. Uh, și acest lucru în baza rezoluției din 6 decembrie 2006 care a cerut uh, să se elaboreze un astfel de tratat. Uh, rezoluția nu a fost greșit uh, înțeleasă și nu a diminuat rolul industriei de armament. Discutând aceste chestiuni, intrăm în zone foarte sensibile de suveranitate națională. Din păcate, însă, rezoluția Uh, se uh, mișcă în direcția unui, uh, unei competențe federaliste a Uniunii Europene, așa aș numi eu eu. Este crucial ca acest tratat să fie adoptat și pus în aplicare în mod real la nivel global. Ceea ce este și mai important este să facem eforturi diplomatice, astfel ca țări, cum ar fi China, Pakistanul și Rusia, să uh, semneze acest tratat și să nu pierdem timp uh, prețios uh, în armonizarea pozițiilor comunitare care sunt foarte similare. Atenția trebuie să se axeze pe abuzuri, dar facem asta mult prea des. Noi Uh, uneori uh, încercăm uh, să ne felicităm și să nu vedem abuzurile care au loc. Acum John Bufton, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. A existat o opoziție, mai ales în America și Canada, față de acest tratat privind comerțul cu arme. Controlul și reglementarea comerțului cu arme e necesar, dar există uh, Uh, și discrepanțe internaționale în opinia publică în această dezbatere. Uh, multe gospodării din America au arme și un mare număr de, de familii din Canada utilizează armele de foc ca hobby, dar în uh, Marea Britanie nu, situația este complet inversă. Și nu cred că dacă se introduce o lege nouă, unii vor adopta o atitudine criminală Uh, sigur, totuși eu susțin, bineînțeles, uh, uh, diminuarea pieței negre a armamentului. O, în domeniul politicii externe este bine să avem o atitudine unită, însă din păcate, să, asta, nu, asta se face uh, încălcând suveranitatea națională a statelor și asta va uh, aduce o poziție de pe malul celălalt al uh, Atlanticului. Mulțumesc și acum, doamna Lezing. Mulțumesc, doamnă președinte. În ultimii ani, comerțul internațional cu arme a crescut, iar țările din Uniunea Europeană pot din nou să pună la îndoială succesul pe care l-a obținut cu 34% procente contribuție la aceste exporturi. Multe exporturi merg în țări care sunt dubitabile din punct de vedere a respectării drepturilor omului, ca să o spunem frumos, și de aceea trebuie interzis în general comerțul cu arme, mai ales în regiunile de conflict. Negocierile din cadrul ONU cu privire la ATT sunt un pas important în direcția cea mai pe care, la care ținem foarte mult. Sperăm ca acest tratat să nu mai fie din nou un tigru fără dinți, cum au fost acordurile dinainte și de aceea trebuie ca negocierile să aibă succes și după aceea să urmeze neapărat o implementare care să fie pe agenda politică o colaborare constructivă transpartinică la acest uh, subiect este un semn foarte bun, de care mă bucur foarte mult. Cu atât mai mult regret faptul că nu am reușit să facem o referire la aliniatul 2 din rezoluție, să nu facem o referire, referire la uh, industria de armament. Pe lângă problemele morale, mi se pare că evaluările au arătat foarte clar că influențele cheltuielilor militare pe locurile de muncă în, comp- în comparație cu alte cheltuieli sunt foarte mici. Uh, E vorba mai degrabă de profitele, profiturile pe care le face această industrie și, de fapt, convers, conversia spre o locuri de muncă mai durabile ar fi mult mai bună decât să subliniem și importanța acestui subiect. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, și acum trecem la vorbitorii în nume propriu. Mai întâi domnul Lize cu un minut și jumătate. Przewodnicząca, Pani Wysoka Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimată doamnă înalt reprezentant, Vă mulțumesc foarte mult pentru că participați la această dezbatere în Parlamentul European. Știu că nu este ușor să discuți și să te concentrezi pe tratatul uh, despre comerțul cu arme când toată lumea se concentrează pe Cupa Europeană de Fotbal, pe campionatul european. Aș vrea să subliniez că Uniunea Europeană este foarte activă însă în uh, de acest domeniu, trebuie să discutăm despre acest subiect. Este foarte de actualitate și trebuie să colaborăm și cu SUA, cu China și cu Rusia. Comerțul cu arme, și știm acest lucru, a fost întotdeauna un subiect foarte controversat. Uniunea Europeană produce, exportă arme și în industria armelor lucrează mii de oameni, în industria armamentului. Uh, în ceea ce privește bugetele pentru apărare, acestea au fost reduse și, de aceea, industria apărării și industria de armament caută noi piețe de desfaceri de desfacere. Doamna Lezing spunea pe bună dreptate că armele, va, că armele n-ar trebui să fie deloc exportate către regiunile de conflict și aceste arme nu ar trebui în niciun caz să fie uh, folosite împotriva societății civile. Mulțumesc, domnule Lizec, și acum doamna Maria Elena Copa. Κόκκινο και η αναρχία που επικρατεί λόγω της απουσίας μιας συνθήκης εμπορίας όπλων έχει τραγικές συνέπειες, προκαλεί Mulțumesc, doamnă președinte. Situația ar fi anarhică fără un astfel de tratat. Acest lucru nu este în conformitate cu angajamentele Uniunii Europene pentru susținerea statului de drept și a drepturilor omului democrației. Susținem încheierea unui tratat puternic care să uh, conțină toate aspectele legate de armele convenționale, inclusiv uh, armele mici, armele de vânătoare și muniția adecvată. Trebuie să asigurăm transparența ansamblului. În absența transparenței nu putem să ne asigurăm asigurăm că tratatul va fi respectat și nici nu vom putea face progrese pentru a combate corupția care merge mână în mână cu comerțul cu arme. Rezoluția pe care o analizăm astăzi eh, eh, include o serie de aspecte pozitive care, din păcate, au fost eliminate în, ca urmare a votului PPE. Sper că plenara va restabili textul inițial pentru a transmite un mesaj clar uh, un mesaj deosebit de important uh, în ajunul Marii Conferințe a Națiunilor Unite, care va avea loc luna viitoare. Această conferință a Națiunilor Unite trebuie să aibă loc cu succes. Domnul Campbell Mederman, uh, un minut. Aș avea două întrebări către doamna Ashton. În primul rând, nu înțeleg care e rolul jucat de Uniunea Europeană în uh, acest tratat al ONU. Sigur, eh, există un acord eh, la nivel interguvernamental la eh, ONU costă 93 de națiuni, doar Zimbabwe a votat împotrivă. Deci, uh, statele, națiuni și ONU vorbesc de o singură voce. De atunci, de, de ce avem nevoie de un tratat supranațional și de ce avem nevoie de o entitate supranațională ca Uniunea Europeană să intervină acolo? Și, în al doilea rând, ce rol va juca uh, Agenția uh, Europeană de Apărare în uh, controlul exportului de arme? E uh, o agenție supranațională din prim, 1 decembrie 2009 9, mă scuzați, și până în uh, ianuarie 2012 va, a, va lua 2 ani ca să-i vizitez, ca să-i vizitat localurile, pentru că se află doar la 2 minute de biroul dumneavoastră din Rusel. Este o atât de mare prioritate pentru dumneavoastră, mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Kelam. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să spun că acest raport a fost foarte bine pregătit și că sunt de acord cu doamna Ashton că este sectorul cel mai puțin reglementat uh, economic și industria cea mai puțin reglementată aceasta. E o ironie de fapt că exporturile globale de arme să fi fost excluse de la criza economică în loc să fie afectate. Statele membre UE sunt uh, responsabile de o treime din exporturile mondiale de arme și 10 uh, exportatori din, sunt din Uniunea Europeană dintre toți exportatorii. În continuare, trebuie spus că uh, aceste, acest comerț este un pericol pentru pace în general și pentru democrație. Și de aceea este nevoie de un uh, acord ATT cât se poate de uh, Uh, cuprinzător și obligatoriu legal. Uniunea Europeană este responsabilă pentru îmbunătățirea situației, pentru că dacă noi nu putem să fim pionieri în acest domeniu pentru a arăta cum se face coordonarea și, co- și o implementarea, nu putem cere altora să o facă. Cer de aceea statelor membre să susțină delegația Uniunii Europene care participă la negocierile viitoare. Crearea locurilor de muncă este o realitate care nu poate fi ignorată. Însă n-ar trebui să devină o scuză pentru a ieși și din angajamentele față de standardele ONU de transparență și de o abordare unită europeană. Sigur că se poate justifica, de exemplu, comerțul cu Rusia în ceea ce privește uh, armamentul și industria navală, dar totuși uh, toate părțile din uh, tratat ar trebui, care sunt semnatare ar trebui să se angajeze și în domeniul echipamentelor militare, care și el trebuie să fie reglementat. Mulțumesc, domnule Chelam. Acum, domnul Richard Howitt, un minut. My last speech of the afternoon with Ultimul uh, meu speech în această după amiază. Detaliile acestei dezbateri sunt importante, însă vreau să spunem că suntem în ajunul unui, unei realizări istorice. Uh, am avut uh, codul de conduită în ceea ce privește exportul de arme, care pune capăt transferurilor uh, irresponsabile. Acum trebuie să îl confițim uh, într-o convenție globală și să împiedicăm ceea ce se estimează că duce la moartea jumătate de milion de oameni în fiecare an. Sigur, au fost decizii greșite în trecut, uh, uh, exporturile de arme, de pildă în Libia, Bahrain și Yemen. Însă trebuie să sărbătorim uh, faptul că avem un rol de lider în acest tratat. Trebuie să cerem un tratat obligatoriu țările trebuie să fie în conformitate cu regulile lui Amnesty International și vreau să vă atrag atenția asupra uh,

Mulțumesc. acum uh, domnul Gianes Barnuevo Garcia. Mulțumesc, doamnă președinte, și felicitări doamnei Ashton pentru cuvintele sale și doamnei Mechi, de asemenea pentru raportul domniei sale. Poziția mea coincide cu cea a colegei Ana Gomez sau uh, Copa, deci nu voi repeta ceea ce au spus ele. Vreau doar să-mi exprim satisfacția pentru uh, susținerea unui tratat al ONU care intenționează să facă ordine într-un comerț care se situează în afara controlului. Uh, și noi vrem uh, reglementarea sa, vrem transparență în fabricarea și în comerțul armelor. Asta, sigur, nu semnifică, nu înseamnă că ne opunem uh, în total uh, fabricației de arme, pentru că industria armamentului până la urmă e, creează venituri, dar există și o contradicție, și anume un ministru care a fost uh, uh, angajat într-un post înalt, într-o fabrică de arme, de misile și de mine antipersonal, este acum responsabil al acestui departament. Astăzi există o contradicție la cerința de mai multă transparență care să existe în comunitatea internațională. Și uh, Uniunea Europeană trebuie să vorbească cu o singură voce, nu fiecare țară în mod izolat. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Pino Arlachi mr president the international community devotes a great amount of time and resources Doamna președinte, uh, noi acordăm mare atenție uh, armelor uh, de distrugere în masă care pot fi rarori folosite. Acestea însă sunt un pericol foarte mare. În același timp, armele convenționale și armele de mici dimensiuni omoară zeci de mii de oameni în fiecare an și această chestiune trece aproape neobservată. Așadar, acest uh, tratat uh, privind uh, comerțul cu arme este binevenit și socialiștii și democrații regretă faptul că statele Uniunii Europene vând mari cantități de arme unor țări din terțe țări. În același timp, aceleași state membre susțin în fiecare zi democrația și drepturile omului. Armele convenționale și armele mici vândute de aceștia sunt instrumentele cu cu care se comit crime uh, îngrozitoare. Acestea au fost folosite în Egipt, uh, în Tunisia, împotriva uh, demonstranților pașnici. Deci un astfel de tratat merge în direcția rezolvării unor astfel de contradicții și noi îl salutăm. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Nu-l văd pe domnul Mavronicolas în sală, așa încât trecem la procedura catch și aș dori să dau cuvântul doamnei Veronique Mathieu. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană a ratificat întotdeauna tratatele internaționale cu privire la comerțul armelor militare. Și de curând, în alt domeniu, în acest Parlament, am, am adoptat articolul 10 al uh, ONU, al rezoluției ONU cu privire la comerțul pentru, cu arme. Iar Uniunea Europeană a combătut și întotdeauna comerțul ilegal cu arme. Însă să nu uităm că activitatea acestui sector este întotdeauna în mâinile IMM-urilor care sunt uh, întotdeauna atrase de contracte finanțe, financiare și logistice foarte interesante. Este important de aceea să aplicăm cât mai repede regulile de securitate și de pace care ar putea garanta o viață mai bună pentru cetățeni. Este important ca reguli foarte clar și drastice, dar care nu vor aduce singure doar pacea în lume. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Mathieu și acum domnul Zenche. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să apreciez faptul că Uniunea Europeană participă la acest tratat. Mi se pare un lucru foarte important. Avem nevoie de un tratat într-un domeniu atât de important ca acesta. Trebuie să ne gândim uh, care va fi însă amploarea acestui tratat. Nu e vorba numai de exporturi și importuri de arme. Trebuie, după părerea mea, să ne concentrăm mai mult și pe reexportare. Pentru că foarte des se întâmplă ca astfel de instrumente să nu uh, ducă la respectarea unor prevederi și avem nevoie de aceea de o modernizare în domeniul acesta. Domnul Pașca. Za slovo, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Mulțumim, mul- mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Eu apreciez eforturile Uniunii Europene de a reglementa comerțul cu arme și de a încerca să găsească mecanisme de control mai eficiente, eu uh, cred uh, cu toate acestea că ar trebui să excludem uh, în, în total instituția Uh, vânzărilor în care vânzătorul, după ce încheie contractul, nu mai are control asupra utilizării ulterioare a acestor arme. Am putea să uh, avem un concept în care uh, producătorul și distribuitorul să aibă un control exclusiv asupra acestor arme, inclusiv după vânzarea acestora. Uh, Asta inclusiv în ce privește componentele și uh, piesele de schimb, astfel încât aceste arme să nu fie în posesia clientului, să nu fie, clientul să nu fie proprietar, să fie doar uh, o persoană care închiriază aceste arme. Deci producătorul să rămână proprietar al armelor și să aibă în continuare control împotriva, uh, mă scuzați, uh, asupra acestora și a modului în care ele sunt utilizate. Mulțumesc! Domnul Melzer. Doamnă președinte, problema livrării de submarine de către Germania către alte țări a fost într-adevăr ridicolă, pentru că Germania este cunoscută ca fiind o țară exportatoare către Israel, de exemplu. Dar să fie foarte clar că Israelul nu se își lasă dictat cine trebuie și cine nu să îl livreze arme. Bineînțeles că suntem de acord uh, că nu trebuie să interzicem orice export de arme pentru că considerăm că totuși există o uh, piață neagră, piața la negru pe care trebuie să o combatem și nu ar fi de folos așadar această măsură. Trebuie deci să ne gândim la construcția unui sistem care să respecte și mai bine embargourile și să îmbunătățească sistemul de embargouri. Împotriva uh, infracțiunilor în domeniu trebuie să încercăm să acționăm cât mai bine, iar producătorii de uh, arme dar și uh, cei care folosesc armele în competiții sportive sau ca vânători trebuie să fie supuși unor reguli mult mai stricte. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum, domnul Nicolașic. Thank you, Madam President. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Dámy a páni, Mi si, že dnes... Doamnă comisar, doamnelor și domnilor, astăzi când discutăm acest tratat, trebuie să ne analizăm. Pretindem că știm totul atunci când este vorba de apărarea drepturilor omului, de protecția legalității, dar uh, companiile noastre uh, produc și distribuie uh, arme unor terțe țări țări unde aceste arme nu ar trebui să ajungă. Îmi pare foarte rău de acest lucru și sunt uh, șocat cum un uh, jucător important pe scena mondială, Rusia, uh, oferă sisteme de armament Siriei și Siria folosește aceste armamente pentru a înăbuși democrația în acea țară. Vânzările de arme nu ar trebui să fie atât de greu de controlat și sunt uh, aproape sigur că acesta este un uh, efort uh, inutil pentru că nu există un sistem de sancțiuni. Dau cuvântul acum uh, înaltului reprezentant pentru remarcile sale de încheiere. Doamna Ashton, mulțumesc uh, foarte mult pentru toate comentariile este foarte important să avem această ocazie să facem un schimb de vederi cu Parlamentul European pe această temă importantă, tratatul privind uh, comerțul cu arme, TCA. O să ne bucură susținerea Parlamentului European pentru ceea ce se întâmplă la New York pentru pregătirea acestei conferințe importante. Dați-mi voie să vă asigur, dragi membri, că știm care este diferența între responsabilitățile statelor membre și responsabilitățile pe care le avem. Însă, după cum ați observat, se spune tratatul privind comerțul cu arme și noi avem o serie de angajamente care trebuie să fie în conformitate cu ceea ce fac statele membre și statele membre doresc să facă. De asemenea, aș vrea să spun, cum am făcut-o în mod coerent și consecvent, consecvent că o să întărim colaborarea între cele 27 de state membre. Aceasta poate să dea o nouă uh, vigoare încercărilor uh, noastre de a obține acest tratat important, uh, dar greu de negociat, așa încât vom lucra îndeaproape cu statele membre pentru a realiza acest lucru. Uh, în ceea ce privește uh, responsabilitățile Agenției Europene de Apărare, are responsabilitatea de a asigura colaborarea între statele membre. Mă întâlnesc uh, cu ei de multe ori în mai multe locații. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Discuția pe această temă s-a încheiat. Acum uh, vom uh, discuta acum uh, declarația vicepreședintelui Comisiei NATO, reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în ceea ce privește ultimile evoluții.